So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung des... Stimați colegi, bun venit la reuniunea Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară. Toată lumea se pregătește de pregătirea reuniunii. Sper că colegii vor veni puțin mai târziu. Avem uh, proiectul de ordine de zi cu câteva schimbări. Reuniunea coordonatorilor se va anula pentru că săptămâna trecută la Strasburg am abordat uh, toate punctele de pe urmă de zi. Terminăm la ora 6, deci. Avem toate limbile, cu excepția estonienei și a letoniei, și mâine dimineață nu va fi interpretare din limba malteză, dacă va fi nevoie. Din Marea Britanie sunt uh, câțiva cameramani care uh, vor filma o parte din uh, uh, activitățile noastre cu permisiunea dumneavoastră mâine dimineață. De asemenea, ședința noastră va fi transmisă pe site-ul internet al Parlamentului și împreună cu președintele Parlamentului, Jerzy Buzek, vom avea o ședință care va fi filmată. E vorba de impactul pe care Parlamentul European îl are asupra, uh, uh prin activitatea sa asupra emisiilor poluante. La comunicările președintelui, la 2, am câteva anunțuri. Uh, avem uh, o publicare o publicație a Comisiei Atlasul European cu privire la biodiversitate. E vorba de starea solului, solului în Uniunea Europeană. Probabil că puteți găsi documentul și pe internet. Uh, dacă ne uităm la exploatarea solului în uh, uh, țări precum uh, țările din Benelux sau Marea Britanie, țări foarte populate, ne dăm seama că calitatea solului din Uniunea Europeană a scăzut foarte mult. Și bineînțeles că, în acest sens, directiva cu privire la calitatea solului reprezintă una dintre preocupările constante ale Comisiei noastre. Apoi, un aspect mai puțin neplăcut reuniunea ICAO de la Montreal din această săptămână. Se pare că la această reuniune au uh, existat uh, două, comisii, eh, două companii aeriene care au depus uh, plângere în ce privește sistemul uh, nostru de schimb de emisii. Uh, săptămâna trecută am avut dezbateri foarte aprinse la Strasburg pe această temă și sper că Statele Unite nu va reuși să impună adoptarea unei rezoluții împreună cu Canada și cu Australia, ceea ce, bineînțeles, că ar avea uh, un uh, impact negativ cu Mexicul, îmi cer scuze, pentru că știm cu toții că felul în care am uh, negociat sistemul de comerț cu, omi, cu emisii ne-a dus la acest rezultat care este absolut indispensabil. Apoi vom avea comunicarea Comisiei uh, în ce privește directiva privind produsele uh, de tutun. Comisia noastră a adoptat o serie de rezoluții în ce privește fumatul și efectele sale asupra sănătății și poate că ar fi bine ca colegii să uh, citească această comunicare a Comisiei și să vadă care sunt propunerile Comisiei. În ceea ce privește summitul uh, de la New York, summitul cu privire la obiectivele de dezvoltare a uh, mileniului, s-a menționat și uh, reuniunea de la Cancun și reuniunea la nivel înalt de la Nagoya cu privire la uh, biodiversitate. Crist, uh, domnul Arsenis a participat la această reuniune și îl rugăm dacă poate să ne informeze în legătură cu rezultatele acestei uh, ședințe. Poate că Criton Arsenis ne poate spune câteva cuvinte în legătură cu această reuniune la nivel înalt cu privire la biodiversitate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost un, uh, o, o manifestare foarte interesantă, patru zile. Uh, în prima zi, de la 9 până la 12, s-a discutat doar despre biodiversitate la nivel înalt se pare că nu va exista un fel, niciun fel de acord la Nagoya cu uh, excepția uh, cazului în care se va ajunge la un acord cu privire la finanțarea Liderii țărilor dezvoltate au subliniat acest lucru, la fel ca și uh, Brazilia, Uniunea Europeană e de cealaltă parte a baricadei. Uniunea Europeană încearcă să blocheze dezbaterea pentru a obține un protocol mai ambițios, pentru a ne asigura că materialul genetic pe care îl folosim și care este bravetat Uh, deci această exploatare se face în slujba și în beneficiul uh, populațiilor locale. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. În ceea ce privește conferința internațională și tot ce e legat de conflictul între Nord și Sud, Uh, ne dăm seama că lucrurile se complică tot mai mult și trebuie să vedem dacă există uh, ceva evoluții până la sfârșitul lunii octombrie. Dacă nu mai sunt alte observații, ajungem la punctul 3, aprobarea procesului verbal al ultimii noastre reuniuni, cea din iulie. Dacă dorește cineva să aducă uh, adăugiri sau să propună rectificări, uh, Uh, vă rog să mi le transmiteți până la sfârșitul reuniunii și considerăm acest proces verbal uh, adoptat. Ajungem acum la punctul 4. Mă bucur să urez bun venit, uh, doamne comisar Cristalina Georgieva, comisar pentru cooperare internațională, ajutor umanitar și reacția la situații de criză. Și tocmai ace această parte a mandatului său, reacția la situații de criză, coincide cu activitatea comisiei noastre. Și ne bucurăm de faptul că ați uh, găsit timp uh, pentru a participa la reuniunea noastră. Recent au avut uh, loc catastrofe, catastrofe în întreaga lume și dacă ne uităm la fenomenele meteorologice, Uh, catastrofice, ne dăm seama că ele s-au dublat. Seceta, dar și uh, inundațiile uh, s-au intensificat și ne aflăm în acest două tipuri de situații extreme, apoi incendiile de pădure, iată tot felul de evenimente meteorologice care sunt tot mai extreme. Și cetățenii noștri se întreabă ce poate face Uniunea Europeană pentru a mobiliza uh, capacitățile pe care le avem la dispoziție în Europeană. Avem uh, foarte multe competențe uh, pe continentul nostru, avem uh, resursele necesare. Anul trecut am încercat să vedem dacă putem crea o anumită sinergie în ce privește coordonarea, integrarea și pentru a avea o abordare coerentă în acest domeniu. Deci vă invităm să ne spuneți uh, care este uh, stadiul lucrărilor la comisie. Am dorit să aflăm și care este poziția dumneavoastră personală și ne-ar interesa să știm dacă există și propuneri legislative sau uh, eventuale noi programe în prefigurare. Bun venit, doamnă comisar, și vă dau cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați. E o onoare și un privilegiu pentru mine să particip la această reuniune. Uh, uh, mi-am dedicat o mare parte a vieții profesionale protecției mediului și cred că e, ar putea fi o contribuție interesantă la dezbaterile comisiei dumneavoastră. Scopul reuniunii de astăzi este consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene în caz de catastrofe, o prioritate pentru anii următori pentru mine. La începutul acestui an, Parlamentul ne-a eh, solicitat pentru a crea un eh, mecanism de reacție rapidă și intenționez să vin cu o, o serie de propuneri care să, să, să răspundă acestei eh, invitații și să acest răspuns să fie la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm. Domnule președinte, spuneați că catastrofele naturale au crescut foarte mult. Într-adevăr, e o tristă realitate. Lumea s-a schimbat și continuă să se schimbe. Din 75 încoace, uh, uh, catastrofele naturale au crescut de 5 ori. O, economia mondială a crescut de 3 până la 4 ori. Deci, cu alte cuvinte, catastrofele naturale uh, se intensifică cu un ritm mai uh, mare decât al economiei. Într-un an, în medie, uh, deci au loc 230 de milioane de persoane sunt afectate de catastrofe naturale. 85 milioane mor, 85.000 de persoane mor în Cescude, iar costul este de 66 de miliarde de euro. Anul uh, acesta uh, e departe de a fi un an mediu. Un profesor de-al meu spunea că poți să-ți pui capul în congelator și să continui să te hrănești, uh, temperatura uh, media corpului uh, va rămâne constantă, însă vei muri. Anul 2010 va rămâne în analele meteorologiei. Am avut catastroful, catastrofa din Haiti, 230.000 de oameni au murit, 300.000 au fost răniți și uh, un milion au rămas fără adăpost. În Islanda, timp de șase zile, uh, avut loc erupția vulcanului, 8000 de uh, zboruri au uh, fost anulate, iar uh, efectele economice, impactul a depășit uh, granițele europene. A avut loc uh, explozia uh, platformei petroliere din Golful Mexic, 8 persoane au murit, însă impactul asupra uh, Golfului și consecințele încă trebuie evaluate. Am avut inundații foarte grave în Europa, Polonia, Germania, Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, România, Moldova, uh, Serbia și Ucraina. Doar într-o vară. Secetă în Sahel. Uh, reacția noastră uh, rapidă a fost ajutată de ploile care au intervenit la timp. Au avut loc incendii în Rusia, în centrul Rusiei tot felul de evenimente foarte greu de controlat. Apoi inundațiile din Pakistan și trebuie să recunosc că situația din Pakistan mă îngrijorează foarte mult, pentru că amploarea acestui uh, dezastru este 22 de milioane de persoane au fost afectate. Uh, în lunile și în anii următori vom uh, avea de luptat cu, acest eveniment. Și probabil că tendința va continua în viitor datorită, în primul rând, schimbărilor climatice, apoi creșterii a populației și a concentrării urbane, în zone urbane, în al treilea rând, datorită diversității și a, faptului că economia mondială fac ca astfel de catastrofe precum din, cea, cel din, cea din Golful Persic să devină tot mai frecvente și apoi terorismul. Deci e clar că în viitor nu va surprinde pe nimeni că mai bine de 90% din uh, cetățenii europeni vor solicita Uniunii Europene să își intensifice uh, rolul în reacția uh, în caz de catastrofe. Și iată, trebuie să facem fața acestei duble provocări, solicitările cetățenilor și realitatea la fața locului. Deci mă întreb ce poate face Uniunea Europeană pentru a schimba situația. Există patru domenii în care rolul de coordonare al Uniunii Europene poate să fie util fără a submina această nevoie de a pune în comun resurse și competențe la cel mai mic numitor comun. Deci să avem o uh, răspundere care să cadă în primul rând pe umerii uh, autorităților locale, dar rolul Uniunii Europene este foarte important. În primul rând, când o țară este foarte afectată de o catastrofă naturală, trebuie să venim cu competențe și cu resurse suplimentare care să schimbe foarte mult uh, situația, deci în sensul pozitiv, în ce privește uh, economii, deci impactul economic și al salvării de vieți umane. Trebuie să evităm de asemenea suprapunerile și ineficiența. Apoi trebuie să punem în comun experiențele noastre pentru ca Uniunea Europeană să devină mai eficientă. În al treilea rând, există active care e mai bine dacă sunt gestionate la nivel european ori pentru că sunt foarte costisitoare sau pentru că sunt folosite foarte rar și nu are rost ca fiecare stat membru să dețină astfel de active separat. Și în fine, dar nu în ultimul rând, o coordonare europeană, atât uh, pe teritoriul Uniunii Europene, dar și în țări terțe, poate să contribuie la imaginea pozitivă a Uniunii Europene și ridică și gradul de încredere al uh, cetățenilor europeni în ce privește gestionarea uh, catastrofelor. Deci, spre ce ne îndreptăm? Care sunt propunerile noastre? Trebuie din capul locului să spun că trebuie să recunoaștem că sistemul actual de reacție în caz de catastrofă e destul de eficient. Când au avut loc aceste inundații în uh, Europa Centrală, în câteva ore din statele membre au fost mobilizate chiar mai multe active decât cele solicitate de statele membre afectate. În ce privește Pakistanul, reacția noastră a permis mobilizarea materialelor din statele membre, inclusiv a, pe, pe cale aeriană, într-un mod exemplar din punct de vedere al Pakistanului. Când 25 de state membre și-au mobilizat eforturile în, coi, în Haiti, am făcut-o în mod coordonat. Deci nu începem de la zero și trebuie să ne mândrim cu acest lucru. Însă, evident, din experiențele trecute, din uh, concluziile raportului Barnier, în urma consultărilor cu statele membre și în urma contribuțiilor la mai bine de, din partea 100 de factori implicați, am identificat măsuri foarte concrete care vor face obiectul comunicării din uh, lunile următoare. Iar scopul nostru e să facem o tranziție și să ne îndepărtăm de uh, situația de față care vizează reacții ad hoc, să trecem înspre un sistem predictibil și imediat și planificat dinainte. Ce propunem noi să, să se facă în comunicarea noastră este să avem în primul rând planificări de scenarii, adică cu ce fel de dezastre ne putem confrunta. În al doilea rând, evaluarea activelor pe care le avem, și un apel către statele membre care să stabilească dinainte ce active ne vor pune la dispoziție în eventualitatea unui dezastru, pentru că atunci când fac realmente un apel să știu dinainte pe ce mă pot baza pentru tipuri specifice de catastrofe. În al treilea rând, ne vom asigura că există uh, modalități de transport prestabilite și acorduri de transport pregătite dinainte. Și Parlamentul a spus clar că dorește și el să se implice în realizarea acestora. De asemenea, dorim o coordonare logistică mai puternică în state terțe ca India și Pakistan să existe echipe pe care să le putem desfășura și să le îmbinăm cu sistemul ONU. Deci ceea ce facem noi la nivelul Uniunii Europene să se integreze în reacția coordonată a Națiunilor Unite. Aceste acorduri vor forma nucleul unei capacități de reacție rapidă a Uniunii Europene, și în acțiunile din afara Uniunii Europene vom colabora cu Cathy Ashton și cu noul Serviciu European de Acțiune Externă ca să ne aducem contribuția și să facem acest lucru într-un mod integrat pentru a avea o reacție europeană la, deja, la dezastrele majore, ceea ce ar însemna și includerea activelor militare conform circumstanțelor. Ultimul punct în comunicare Vom sublinia modul în care prezentăm cetățenilor noștri acțiunile pe care le întreprindem, pentru că este foarte clar că prea adesea cetățenii noștri nu știu dacă abordarea noastră funcționează și dacă este sau nu adecvată. Mai sunt și alte priorități pentru anul acesta legate de reacția la catastrofe și principala prioritate este să fie implementate recomandările făcute în comunicarea noastră privind pregătirea și prevenirea. Și în acest context vreau să subliniez că uh, salutăm cât uh, raportul Ferreira și susținerea ce a fost acordată la plenara uh, respectivă. Pentru această abordare este esențial să ne coordonăm toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Directiva privind inundațiile, directiva SVSO 2 și directiva privind analiza de impact asupra mediului. Colaborăm de pe acum foarte strâns cu statele membre și cu comisaria căror activitate este legată de reacția la dezastre, cum ar fi Comisarul pe Acțiune Climatică și Comisarul pentru Dezvoltare și, bineînțeles, cu Cathy Ashton. Și cred că da, a, data viitoare, peste un an, când vă, vă vom face o propunere legislativă în baza acestei comunicări, veți fi mulțumiți de cât de în serios am luat sarcina pe care ne-ați încredințat-o. Și anume, aceea de a crea o reacție rapidă și eficientă a Uniunii Europene la catastrofe. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Gheorgheva, pentru mesajul foarte clar pe care l-ați adresat comisiei noastre. În ceea ce privește coordonarea, planificarea și reacția Uniunii Europene. Ați menționat toate dezastrele cu care ne-am confruntat până acum anul acesta. Și știm cu toții că lucrurile nu se vor ameliora prea curând, deci coordonarea este reacția cea mai bună. Mai mulți colegi au cerut să ia cuvântul și vom începe cu domnul Arsenis. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, vreau să vă urez bun venit la comisia noastră și să vă felicit pentru cât de responsabilă ați fost în îndeplinirea îndatoririlor dumneavoastră. Și în Pakistan, în primul rând în Pakistan, pentru că a fost criza cea mai mare, și vreau să vă felicit și pentru ideile pe care le-ați prezentat în uh, comunicarea ce urmează să fie publicată. Sunt de acord cu aceste idei, ele se îndreaptă în direcția cea bună Aș vrea doar să uh, mă concentrez pe un aspect legat de aceste idei, dar care nu este clar exprimat. Cred că avem nevoie de acțiuni de prevenire a crizelor umanitare. Știm, adică, că unele state sunt mai vulnerabile decât altele, care au de suferit din cauza schimbărilor climatice și știm că sunt unele state care vor avea mult de suferit în următorii ani. Poate că ar trebui să începem să colaborăm cu ele. Știm că această răspundere este în parte și a comisarului Pibalks, însă dumneavoastră vă veți uh, ocupa de răspunsurile la crizele umanitare. Deci poate că ar fi nevoie de o uh, prevenire a crizelor umanitare. Pentru că știm care sunt locurile cele mai predispuse la astfel de crize. Și apoi vreau să salut și ideile dumneavoastră legate de folosirea reîmpăduririi ca instrument care să ne permită să ne asigurăm că astfel de uh, inundații nu se vor mai petrece în Pakistan, de exemplu, și aș vrea să știu ce părere aveți despre reziliența ecosistemelor, despre punerea accentului pe consolidarea ecosistemelor ca să evităm aceste distrugeri și ca astfel de crize să nu se mai repete. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Edith Estrela Obrigada, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte limpede și exhaustivă și vă mulțumim pentru diagnosticul corect și realist pe care l-ați dat cu privire la situația în Europa și în restul lumii. În egală măsură sunt de acord cu afirmația dumneavoastră că aceste calamități naturale devin din ce în ce mai frecvente și mai devastatoare. Iar oamenii de știință, cei care se ocupă de schimbările climatice, estimează că pe viitor lucrurile se vor înrăutăți. Iar, în acest sens, bineînțeles că trebuie să preîntâmpinăm, luptând împotriva schimbărilor climatice, dar în egală măsură trebuie să luăm acțiuni în momentul în care ne confruntăm cu catastrofe naturale. Iar mecanismul de, răsp- de răspuns rapid, de reacție rapidă, este foarte important. La fel de important uh, este el la nivel european și la nivelul ajutorului oferit uh, țărilor terțe. Doamnă Comisar ne-ați vorbit despre raportul Fureira, care a fost aprobat în Parlamentul European săptămâna trecută. În acest raport au fost reluate propuneri care fuseseră deja aprobate de Parlamentul European în cadrul raportului pe care l-am redactat eu. În mod concret, mă refer la crearea unui observator european pentru secetă și deșertificare și s-a cerut, s-a solicitat Comisiei Europene ca aceasta să dea o directivă cu privire la prevenirea și gestionarea incendiilor. Ei bine, toate acestea au fost aprobate deja în 2006, iar acum au fost reluate și adoptate din nou în cadrul rezoluției de săptămâna trecută, iar eu aș dori să știu care este situația la ora actuală și ce are de gând să facă comisia, ce veți face dumneavoastră cu privire, cu privire la aceste propuneri făcute și aprobate de Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Edith Estrella. Doamna Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Domnul Gerbrandi. Commissaris. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să-i mulțumesc și doamnei comisar pentru contribuția sa la această discuție. Ca și colegii mei, doresc să subliniez și eu importanța prevenirii, mai ales în legătură cu despăduririle și cu pierderea biodiversității în general. Foarte multe catastrofe au cauze de mediu, cauze ecologice. Și vreau să pun în evidență acest aspect. Și am și o întrebare practică. Poate că nu ține de portofoliul dumneavoastră sau doar de el, însă în Tanzania există planuri de construire a unui drum prin Serengeti, ceea ce ar putea să aibă consecințe extrem de grave asupra regiunii respective. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, am scris și o întrebare în legătură cu acest subiect, dacă are de gând Comisia să ia măsuri în acest sens. Dacă veți oferi o uh, soluție alternativă și mai ales uh, dacă politic și financiar puteți face presiuni ca să vă asigurați că mediul va fi respectat. Mulțumesc! Dar au fost uh, câteva întrebări. O să vă dăm cuvântul ca să răspundeți și vom mai da cuvântul după aceea altor colegi. Sunteți responsabile de ajutor umanitar și reacție la criză. Sunt două fețe, două fațete ale aceleiași monede, de fapt. Ajutorul umanitar ține de uh, responsabilitatea Comisiei DEVE și reacțiile la criză sunt mai mult de domeniul nostru și aș vrea să știu cum funcționează acest lucru, dacă sunt de fapt două funcții separate sau de fapt e același lucru. A doua întrebare. Ați spus că Uh, există resurse care sunt deocamdată în rezervă și că dumneavoastră doriți să le puteți folosi la nivel internațional. Cum vom, ne vom permite să plătim aceste lucruri? Va exista un corp de pompieri internațional sau cum anume va funcționa? Pentru că ar putea să fie și probleme. și cum anume vom gestiona aceste fonduri și ce costuri vor fi implicate. Va fi uh, fiecare pentru el sau va exista o coordonare? Apoi, în al treilea rând, dacă ne uităm la tratatul de la Lisabona, vedem aici la articolul 214 că uh, trebuie să existe un corp al lucrătorilor umanitari europeni, un organism specific ce planuri aveți pentru a pune în practică acest lucru? Vă rog să răspundeți la întrebările de până acum și după aceea vom da cuvântul celorlalți colegi dacă este cazul. Să răspund la aceste întrebări? Da, spune președintele, răspundeți acum și apoi mai organizăm o rundă de întrebări. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru aceste remarce foarte interesante. Am să încep cu chestiunea prevenirii. nu se poate să ne ocupăm de creșterea intensității și a numărului dezastrelor dacă nu punem accentul mai puternic pe pregătire și prevenire. Există foarte multe dovezi, probe documentate că investiții în pregătire și prevenire dau un randament foarte mare. Și din acest motiv, atunci când ne gândim la reacția la dezastre a Uniunii Europene, avem o abordare globală, pregătire, prevenire, reacție și apoi reabilitare și feedback, ca să ameliorăm următorul, următoarea reacție. Pakistanul a fost un caz foarte grav, pentru că Pakistanul este una din regiunile, din cele 30 de regiuni cele mai uh, vulnerabile în fața catastrofelor provocate de schimbările climatice. În această țară există toți factorii pe care i am menționat. Influența schimbărilor climatice, creșterea populației foarte mare, cetățenii se mută din zone rurale în zone urbane și trăiesc în locuri unde nu ar trebui să trăiască. Am fost în Pakistan și am văzut acolo sate întregi distruse de inundații, care se aflau în uh, locuri unde nu ar fi trebuit să fie construite case. Este atât de clar că inundațiile le vor distruge din nou dacă vor fi reconstruite în același loc. Și, de asemenea, despădurirea joacă un rol major în Pakistan, ca și în multe alte locuri, de exemplu în Haiti. În Haiti, despăduririle au uh, făcut ca solurile să nu fie durabile și alunecările de teren care au, avut, au provocat atâtea victime ar fi putut fi evitate dacă Haiti și-ar fi uh, tratat vegetația așa cum trebuie și ar fi gestionat așa cum trebuie. Deci, ecoreziliența este esențială. Am început deja să luăm măsuri în această direcție. Nu se știe foarte bine că deja astăzi, din bugetul nostru umanitar, cheltuim undeva între 6 și 8% după ultimele socoteli. Între 6 și 8% din acest buget sunt cheltuite pe uh, pregătire, în cadrul asistenței umanitare avem un program numit IPECO care se ocupă exact de acest subiect. Este destinat țărilor care sunt vulnerabile la catastrofe naturale, pentru că acesta este singurul mod în care ne putem reduce factura umanitară, consolidând capacitățile acestor societăți de a fi mai reziliente și de a reacționa mai bine. Și uh, lucrăm în continuare în această direcție Colaborăm cu comisarul pe mediu și cu Connie Hedegaard, comisarul pe acțiune climatică, ca să vedem cum anume reziliența la schimbările climatice poate să devină un obiectiv comun la care să contribuim cu toții, pentru că este o sarcină atât de mare încât noi singuri nu putem uh, reacționa. Trebuie să colaborăm noi în cadrul Uniunii Europene și pe plan extern cu alți parteneri. Deci, în comunicarea noastră ne vom concentra și pe reacția uh, la dezastre din punctul de vedere al uh, gestionării activelor. Și dumneavoastră veți vedea că se pune accentul pe pregătire, prevenire, reacție și apoi reabilitare și feedback. A existat o întrebare legată de directiva privind pădurile este o întrebare care mi-a fost adresată și la audiere aici, în Parlament. Și abordarea noastră de acum, de când... Trebuie să vă spun că de când sunt aici am învățat multe despre acest lucru. Și nu este vorba de o abordare bazată pe riscuri. Înseamnă că noi pregătim orientări pe baza evaluării riscurilor pentru fiecare categorie de Uh, riscuri, inclusiv incendiile forestiere. Și toate acestea vor fi incluse ca prioritate în programul de bune practici privind reacția la dezastre pe care îl pregătim, și în ceea ce privește nevoia de legislație suplimentară, în martie 2010, Comisia a lansat o dezbatere privind viitorul Uniunii Euro acțiunilor Uniunii Europene pentru protecția pădurilor cu scopul de informare și consultare. Procesul de consultare s-a încheiat în iulie 2010, de fapt în cursul acestei veri, și la ora actuală se evaluează rezultatele consultării și pe baza acestora, la începutul lui 2011, va exista o uh, propunere politică și uh, incendiile forestiere sunt incluse. Deci, asta se face deocamdată deci va exista o analiză de impact a riscului de incendii forestiere, va exista, vor exista orientări specifice pentru acest subiect și se va evalua care este lacuna legislativă pe care trebuie să o acoperim și propunerea va fi făcută în 2011, dar consultarea a fost deja realizată. În ceea ce privește Tanzania, nu știu răspunsul la această întrebare astăzi, nu vi-l pot da, însă știu că un drum, orice drum, deschide șanse. Dar dacă tre el trece printr-o pădure valoroasă, e posibil să aducă mai multe pagube decât beneficii țării respective și lumii întregi. Am văzut acest lucru de multe ori se începe construirea unui drum, apoi se desfășoară, se dezvoltă activități economice în pădure și foarte des uh, acestea sunt mai mari și mai extinse decât se prevăzuse în evaluările inițiale. Voi uh, cerceta acest subiect și voi reveni cu un răspuns în săptămâna care urmează. În ceea ce privește împăcarea dintre ajutorul umanitar și protecția mediului. Aceasta este una din acele situații în care mirele și mireasa nu doreau să se căsătorească, dar au fost obligați să o facă. Este, practic, o căsătorie de conveniență, dar după ce aceasta a fost încheiată, duce la o familie foarte fericită. Eu sunt foarte încântată de colaborarea dintre aceste două departamente. Eu mă așteptam să fie o opoziție, o rezistență la nivel instituțional, dar realitățile de anul acesta și sarcina copleșitoare cu care ne confruntăm cu toții de a ajuta pe cei aflați la ananghe, a făcut ca pe teren echipele din cele două domenii să colaboreze foarte eficient. Și acest lucru a, uh, a avut un impact de jos în sus, pentru că după aceea și la sediile centrale s-a ajuns la o integrare. Rezultatul este că în Pakistan avem o singură echipă acum care se ocupă de uh, protecție civilă și de ajutor umanitar. Deci, uh, până acum e bine, trebuie să ne asigurăm că acest proces va continua și că este susținut de comunicarea pe care o vom prezenta. În legătură cu articolul 214, parcă așa ați spus, legat de uh, corpul de voluntari, am început procesul de pregătire. Cred că chiar joi, săptămâna aceasta, vom lansa, vom face un angajament formal legat de crearea acestuia. Nu dorim să riscăm ca anul viitor uh, să se piardă, e vorba de anul voluntarilor european, dar nici nu vreau să ne grăbim. Deci discutăm posibilitatea de a trece printr-o fază pilot. Să avem mai multe proiecte pilot și anul viitor să ne ducem la un nivel superior, la o scară mai largă. Deci plus valoarea uh, este benefică reputației Europei și corpului de voluntari. Cred că acestea au fost întrebările de până acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultima mea întrebare, de fapt, se referea la capacități și la rezervă, la fondurile aflate în rezervă. Da, mă scuzați, mă scuzați. Este în o întrebare de o mie de puncte, dar vreau să vă dau răspunsul uh, pe care vi-l pot da deocamdată. Noi propunem ca statele membre să pună la dispoziție în mod uh, voluntar active la dispoziția comunității. Statele membre plătesc pentru aceste active, dar beneficiul pe care îl primesc este reprezentat de reciprocitate și anume, la nevoie vor fi și ele ajutate de alții. M-am consultat cu reprezentanții statelor membre, am evaluat sistemele lor de protecție civilă și până acum nivelul de entuziasm este mare în multe state membre în acest sens. Cu toate acestea, e clar că uh, sunt două elemente care nu vor putea fi plătite așa. Unul este transportul. Dacă statele își pun în comun activele ca să le transporte în altă parte, se așteaptă să existe și o uh, contribuție pe care să o primească din partea Uniunii Europene, o partajare a responsabilităților. Și apoi, dacă va fi vorba de acoperirea de lacune la nivelul activelor comunitare, va trebui ca și Uniunea Europeană să suporte cheltuielile. Pe plan fiscal, eu am o abordare foarte conservatoare. Eu cred că contribuabilii se așteaptă ca noi să folosim la maxim fiecare euro și să dovedim că fiecare euro folosit la nivel european aduce cu adevărat plus valoare și e mai bine folosit aici decât la nivel național. Dar eu nu vreau să ne prefacem că, dată fiind amploarea acestor probleme, putem să facem propuneri care să fie neutre din punct de vedere al costurilor, 100%. Eu cred că vor fi costuri pentru care va trebui să găsim soluții ca să uh, punem la un loc activele naționale și să creăm o forță comunitară puternică. Nu pot să vă dau răspunsuri legate de detaliile exacte, pentru că mai întâi trebuie să facem propunerea politică și dacă vom fi susținuți, atunci vom vota pentru o evaluare completă și vom vedea ce înseamnă costurile. Deci, în faza asta ne aflăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Vreau să îi urez bun venit și uh, director. ESO, care uh, mi s-a alăturat, s-a așezat într-un loc foarte bun și mă bucur să aud că am reușit să combinăm aceste două domenii sub o singură autoritate. Sper că astfel se vor evita multe dificultăți. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, uh, doamnă comisar, spune domnul Eichhucht. Mulțumesc pentru modul concis uh, în care ne-ați făcut această prezentare. Am o întrebare concretă, fiindcă v-ați referit uh, la Golful Mexic și din moment ce reacția la criză face parte din portofoliul dumneavoastră, aș dori să vă întreb despre reacția la criză în apele europene. Sperăm să nu se întâmple un asemenea, o asemenea calamitate ca în Golful Mexic, dar s-ar putea întâmpla și în apele europene. Iar într-o rezoluție pe care sperăm să o adoptăm mâine în comisie, cerem o unitate de reacție la nivel european transfrontalieră. Noi dorim să vă întrebăm în ce măsură vă ocupați acest subiect în cooperare cu statele membre, bineînțeles, dar în ce măsură vă aplicați asupra acestei chestiuni, iar în analiza întregului pachet întreprinsă de comisie, în ce măsură se analizează, ce capacități avem la nivel european pentru a întreprinde astfel de acțiune. Aș dori să îmi dați mai multe informații în legătură cu acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Richard Zeber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de părere că politica mediului înconjurător a făcut un mare pas înainte, odată cu ecocondiționalitatea. Trebuie respectate regulile de mediu dacă se doresc fonduri pentru agricultură, toate bune și frumoase. Sunt de părere că politica europeană, politica regională mai ales, trebuie să respecte regulile, normele de mediu înconjurător. Ne confruntăm cu foarte multe catastrofe naturale. Iar uh, directiva cu privire la inundații, cred că a fost un prim pas înspre modul eficient de a răspunde catastrofelor naturale. Trebuie să avem uh, o viteză de reacție mm, oportună în situații de calamități naturale. Și ecocondiționalitatea este foarte importantă aici și în, în stadiul pregătirii acestor acțiuni astfel încât este foarte important ca uh, fondurile pentru dezvoltare regională și agricultură să fie făcute disponibile în acest context, dacă dorim ca aceste politici să fie eficiente la nivel european. Astfel încât este foarte important cum cheltuim aceste fonduri. În al doilea rând, avem nevoie de protecție împotriva inundațiilor și altor uh, fenomene meteorologice asemănătoare. Avem nevoie de mai multă prevenire a crizelor și a catastrofelor naturale. Trebuie să preîntâmpinăm mai bine aceste evenimente. Sper că veți îmbrățișa această abordare, fiindcă aceasta va căpăta din ce în ce mai multă importanță pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnule președinte. Acest lucru s-a regăsit și în rezoluția noastră din luna septembrie și sunt de părere că se va regăsi și în rezoluția privind uh, deversările de petrol și care sunt garanțiile uh, pe care le avem în astfel de situații și asigurările pe care le avem în astfel de situații. Toate lucrurile acestea sunt foarte importante și cred că ar trebui să, să țină de competențele dumneavoastră toate aceste lucruri. de uh, vorba de asigurări, de companiile de, de asigurări aici. Trebuie să avem la dispoziție fonduri pentru pentru a putea a acoperi uh, asigurările, pentru a plăti asigurările în momentul în care se dovedește necesar acest lucru. Încă două întrebări pe care uh, aș dori să vă rog să le oferiți un răspuns. În ceea ce privește situația din Golful Mexic, încă de la bunul început, noi am făcut ce, ce trebuia, aducând la oaltă toți comisarii care au în competențele lor uh, Uh, o legătură cu Golful Mexic. Este vorba de comisarul pentru mediul înconjurător, alături de conduși to- cu toții de domnul comisar Oettinger, deci uh, eu, uh, comisarul pentru pescuit și comisar pentru mediu, deci eram, și am avut o serie de întâlniri foarte sincere cu sectorul privat, unde am pus degetul pe rană, am spus care sunt, care sunt problemele și care sunt așteptările. Domnul comisar Oettinger va înainta o comunicare și pe baza contribuțiilor noastre ale tuturor pentru a evalua modul cel mai adecvat de a întări legislația de mediu în acest domeniu pentru a putea să împiedicăm deversările. Propunerile legislative fie vor uh, mări, uh, vor mări sfera de aplicare a legislațiilor uh, actuale și viitoare. Vom vedea care din reacțiile pe care le va obține această legislație, care va fi calea de urmat. Vă spun uh, din capul locului, în urma discuțiilor pe care le-am avut, că la comisie și uh, în discuțiile noastre cu sectorul privat uh, am ajuns la concluzia că noi suntem gata să batem cu pumnul în masă să avem solicitări foarte ferme, fiindcă aceeași situație s-ar fi putut întâmpla în Europa, din fericire, slavă Domnului, nu s-a întâmplat. Dar iată că noi avem de sisteme care să împiedice astfel de, de, de nenorociri. Avem nevoie de politici în acest, acest sens, sisteme în acest sens, care vor fi, vor fi prezentate în curând. Eu, la început, și am um, pe, pe cineva din personalul meu care se ocupă de această chestiune, eu nu știam cum se vor desfășura lucrurile, dacă sectorul privat va dori să coopereze, dar și la început erau mai puțini, erau mai reticenți, dar după aceea cred că ei și-au dat seama foarte bine că cu ei sau fără ei, legislația va fi năsprită în, în acest domeniu, ceea ce i-a făcut mai pragmatic și i-a făcut să colaboreze. Și, bineînțeles, în sectorul privat, uh, Eh, atitudinile diferă de la, o companie, de la o companie la altă. Iată, deci, că sunt mult mai, eh, mai maleabil decât alții. Am avut, deci, eh, dialoguri foarte intense în acest sens. În ceea ce privește directiva cu privire la inundații și la, în ceea ce privește finanțarea, aș dori să vă spun că eu sunt oarecum dezamăgită de modul în care țările au folosit insuficient resursele pe care le au la dispoziție. Și sper din tot sufletul că vara aceasta, anul acesta, a tras niște semnale de alarmă. Abordăm statele membre în mod proactiv, mai ales statele membre care sunt mai vulnerabile și încercăm să le convingem să se folosească cum trebuie de toate resursele pe care le au la dispoziție. Și cred că statele membre recunosc faptul că acest lucru reprezintă o necesitate. Îngrijorarea mea este că problema cea mare care se pune rezidă în capacitatea de absorpție a fondurilor pentru infrastructura fizică depășește capacitatea de absorpție a fondurilor pentru, plan, pentru planul pe termen lung. Iar noi uh, trebuie să năzuim uh, către un echilibru între aceste două elemente, fiindcă nu este vorba doar de infrastructură fizică. Uneori problema care se pune este că deciziile care se iau sunt mult mai importante și modul în care, în care resursele sunt folosite pentru dezvoltarea urbană, pentru agricultură și așa mai departe. Iar aici, aici noi uh, din punctul de vedere a pre- prevenirii catastrofelor naturale, noi uh, încurajăm uh, schimbul de experiență și uh, mai mult accent pus pe cadrul instituțional în statele membre. Fondurile sunt disponibile, bineînțeles, și bineînțeles că situația va determina mobilizarea fondurilor pe viitor în următoarea perspectivă financiară, nu cred că nu cred că ne vom abate de la acest drum. În ceea ce privește companiile de asigurări, o întrebare foarte pertinentă. Este nevoie să integrăm acest concept al asigurărilor, chiar și în acțiune de, ajutorare, de ajutor umanitar. Și am vorbit cu colegii mei care au spus, da, da, dar până la urmă nu știm dacă este o cale bună de urmat. Dar chiar și în ceea ce privește ajutorul comunitar avem 800 de milioane de euro până la un, milion și, un miliard și mai mult în momentul în care se absorb cum trebuie rezervele, dar în acest an, la jumătatea lunii august, am rămas fără bani. De ce? Fiindcă profilul uh, era prea înclinat către catastrofe naturale în lumea întreagă. Și pentru a, sta- a crea o cale financiară care să nu depindă numai de rezervele uh, plus ale bugetului, trebuie să avem un plan de asigurare în care o anumită parte a ajutorului umanitar se investește pentru a asigura locații, locurile din această lume cu riscul cel mai mare de calamități naturale și în fiecare an putem face un profil și să facem pre- previziuni în legătură cu anul următor, de pildă Sudan, să zicem. Dar noi nu avem această mentalitate, de acest mm, mod de gândire în care să ne folosim de o parte a bugetului pentru a, a crea mai mult spațiu bugetar financiar, astfel încât finanțarea, profilul nostru de finanțare să, să fie în conformitate cu caracterul imprevizibil al cheltuielilor noastre. Sper că pe viitor vom reuși să discutăm despre acest lucru în cadrul uh, inov- inovărilor financiare, în ceea ce privește modul în care reacționăm la crize și la catastrofe naturale. Dumneavoastră știți mai bine decât, uh, decât mine și dumneavoastră cred că uh, Știți foarte bine că trebuie să discutăm despre planificare financiară, care, o planificare financiară care să, se, ca să fie în conformitate cu profilul uh, de răspuns la calamități. Și aici este vorba de caracterul imprevizibil și să vedem ce putem face pentru a fi mai flexibil. Iar în ceea ce privește industria asigurărilor, toate, toate aceste scenarii sunt foarte importante și avem foarte multe de învățat uh, de pe urma lor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar Georgeva. Iată că acesta este doar începutul uh, colaborării noastre cu dumneavoastră și cu personalul dumneavoastră. Am avut o discuție foarte interesantă astăzi și așteptăm cu nerăbdare comunicarea care va fi publicată luna viitoare și aștept cu nerăbdare și propunerile legislative în acest domeniu. Este foarte interesant că anul 2011 este anul uh, european al voluntariatului. Și cred că un factor al voluntariatului, care ar fi foarte popular în rândul tinerilor, și dar nu numai, fiindcă există foarte mult angajament în rândul lor cu privire la aceste chestiuni și ar fi bine să, să canalizăm aceste posibilități. Flexibilitatea este cheia în ceea ce privește bugetul. Am înțeles foarte bine din ce ne-ați spus și, într-adevăr, acest subiect trebuie să fie discutat cu colegii noștri de la Comisia pentru Buget. Întrebarea este în ce măsură putem să ne asigurăm că în momentul în care se ivesc chestiuni foarte importante, fondurile sunt disponibile. Dar, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și așteptăm cu nerăbdare să ne revedem după publicarea comunicării și după ce vor apărea și propuneri legislative. Mult succes și pe curând! Sigur că da, vin cu plăcere de câte ori aveți nevoie de mine. Vă mulțumesc! So, dann kommen wir zu Punkt 5 unserer Tagesordnung. Mulțumesc, ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de o întrebare orală Azenis, Corinne Lepage, Linda O întrebare orală adresată de Criton Arsenis, Corin Lepage, Linda McAven, Sirpa Pietikenen, Cartica Liotar și Ana Rosbach cu privire la nisipurile bituminoase și modificările referitoare la destinația terenurilor în directiva privind calitatea carburanților. Poate ar fi mai bine să dăm cuvântul uh, unui autor al întrebării să ne prezinte subiectul, Criton Arsenis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, această chestiune e cunoscută în comisia noastră, a fost abordată și la uh, reuniunea din luna iunie a comisiei. În conformitate cu propunerea actuală a comisiei, nu există niciun fel de valoare implicită pentru nisipuri și șisturi bituminoase. Având în vedere că nu există o astfel de valoare implicită, trebuie să folosim uh, o valoare inferioară valorii estimate și uh, astfel subvenționăm această activitate. Până acum, Comisia a spus că retrage valoarea propusă inițial pentru că se teme că uh, Organizația Mondială a Comerțului va contesta această valoare. Însă ar trebui să ne bazăm în conformitate cu regulile OMC pe uh, date științifice documentate. E o condiție sine qua non. Avem valori uh, pentru alte tipuri uh, de carburanți neconvenționali care se bazează pe un studiu unic. Pe de altă parte, în ceea ce privește nisipurile și șisturile bituminoase, avem 12 studii care au ajuns la o uh, valoare apropiată de cea a Comisiei. Deci, uh, în, când ne referim la uh, valorile pentru nisipuri bituminoase, suntem mai aproape de realitate decât în cazul celorlalți uh, carburanți neconvenționali. Aceste valori Uh, sunt destul de scăzute. E vorba de valorile prezentate în cele 12 studii. E vorba de o activitate care va distruge, se estimează că va distruge un sfert din pădurile uh, uh, boreale din Canada. E vorba de uh, unele dintre, deci pădurile intacte, neatinse până acum din pădure și care au uh, foarte multe șisturi uh, bituminoase. Deci studiul comisiei nu ține cont de uh, costurile legate de uh, transportul uh, carburanților și astfel emisiile poluante. Deci propunerea e să mergem mai departe decât uh, OMC-ul și a fost propusă o abordare hibridă care este folosită pentru biocarburanți. Din păcate, data trecută, la comisia aceasta, reprezentantul comisiei ne-a spus că statele membre uh, uh, resping o astfel de abordare. Deci care ar fi problema? Comisia a propus un coeficient și dacă un stat membru, dacă o companie care produce petrol folosind uh, șisturi uh, bituminoase reduce emisiile, trebuie să facă propunerea și apoi trebuie aprobate mai târziu, ulterior, o altă valoare. Deci această abordare hibridă va trebui revizuită și uh, va trebui să uh, adunăm uh, date și să avem o abordare mai sistematică în fazele următoare. Având în vedere cele spuse de reprezentantul Comisiei, am studiat documentele din statele membre și ne-am dat seama că doar 10 state membre au luat parte la consultare, 5 sunt pentru și 5 sunt împotriva aceste abordări hibride. Deci se pare că această chestiune nu a fost abordată și nu a fost suficient aprofundată în statele membre. În orice caz, nu e limpede dacă statele membre sunt sau, pentru sau împotriva acestei abordări. Din câte am înțeles, DG Energy sprijină această abordare hibridă, hibridă. Se pare că DG climă nu e pentru, reprezentantul acestei direcții generale este în sală, sigur că acest lucru va crea probleme. Așteptăm să vedem care este poziția oficială a DG Envy. Deci, poziția este foarte clară. Am dorit să primim o clarificare în ce privește această abordare hibridă și dacă Comisia nu sprijină această abordare hibridă, am dorit să ni se explice de ce Sperăm că OMC-ul nu va contesta uh, valoarea propusă de comisie, pentru că, așa cum am spus, această valoare, deci coeficientul folosit pentru nisipuri și șisturi bistuminoase pe baza celor 12 uh, studii uh, e destul de aproape de realitate, spre deosebire de ceilalți carburanți neconvenționali și am dorit să știm dacă Comisia Europeană e gata să includă coeficientul privind exploatarea solului în uh, directiva privind uh, calitatea carburanților. Mulțumim, mulțumim, spune domnul președinte, mulțumesc Cristian Arsenis pentru această uh, prezentare. I-am rugat pe reprezentanții DG Energy și Clim să participe la ședința noastră. Domnii Oren și domnul Watson participă la reuniune. Cine dorește să înceapă? Domnul Owen Eventual, dacă doriți să luați cuvântul prime, primul, mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și domnului Arsenis pentru această prezentare foarte succintă a acestei întrebări. Eu aș dori să vorbesc în primul rând despre abordarea hibrină, hibridă și apoi despre nisipuri și șisturi bituminoase, cu permisiunea dumneavoastră. Mulțumesc pentru această invitație pe care mi-ați uh, adresat-o pentru a vă vorbi despre starea de transpunere a directivei privind calitatea carburanților. Comisia nu a făcut uh, încă propuneri pentru punerea în aplicare articolului 7a acestei directive CC. Ne aflăm în faza de consultare cu factorii implicați din statele membre și uh, așteptăm să derulăm în, uh, continuare consultări. E clar că serviciile Comisiei au studiat abordarea hibridă ne-am bazat pe documentul publicat în iulie 2009 cu privire la această abordare, apoi elementele prezentate de factori implicați la reuniunea din ianuarie 2010 și apoi reuniunea din martie 2010. Însă, așa cum spuneam, această abordare e, face încă obiectul studiului nostru. Oricare ar fi decizia finală, e important ca abordarea pe care o adoptăm în ceea ce privește măsurile de implementare să fie echilibrată și eficientă. Colegiuitorii au recunoscut acest lucru pentru că au ales să nu repete um, um, metoda de calcul privind carburanții neconvenționali. E nevoie de o metodologie specifică pentru uh, acești carburanți neconvenționali și adoptată în procedura de comitologie. Așa cum s-a spus în documentul de consultare, orice abordare care să includă măsurile legate, uh, emisiile legate de uh, faza de extracție, necesită o metodă de calculare foarte complexă. E foarte important ca acești, aceste emisii să nu reprezinte decât 15% din emisiile totale. Abordarea optimă trebuie să țină cont de povara administrativă, costurile legate de implementare, în, uh, așteptându-ne ca aceste măsuri să uh, ducă la emisii minime de gaze poluante, de gaze cu efect de seră. În ceea ce privește poziția statelor membre, Consultarea publică pe această temă a dus la răspunsuri din 13 state membre. Au fost puse două întrebări în legătură cu uh, metoda de calculare a gazelor cu efect de seră. Șase state membre sunt pentru uh, uh, metoda alternativă, restul pentru metoda hibridă. În ceea ce privește abordarea hibridă, șase state membre sunt împotrivă, două sunt pentru folosirea metodei de la carburanții convenționali și pentru uh, carburanții neconvenționali. Se pare Procesul verbal al acestei reuniuni arată că șase state membre sprijină valoarea inițială prin, uh, sprijinită printr-o uh, clauză de revizuire. Apoi, trei state membre sunt pentru valoarea implicită. Doar un stat uh, membru este împotriva acestei abordări. În ceea ce privește șisturile și nisipurile bituminoase, Comisia nu a făcut o evaluare de impact în ce privește o valoare uh, pentru nisipuri și șisturi bituminoase. Această valoare nu a fost inclusă în uh, centrul, uh, în studiul publicat de către ICOA. Comisia e conștientă de faptul că există rapoarte publice care uh, furnizează informații suplimentare în ce privește nisipurile și șisturile bituminoase. În ceea ce privește Transpunerea, doamna comisar Hedegaard, într-o scrisoare adresată în 14 iulie, dacă nu mă înșel, a luat un angajament politic de a uh, aborda problema nisipurilor și șisturilor bituminoase cât de repede cu putință. Și a spus că măsurile uh, de uh, uh implementare vor fi abordate în statele membre. Comisia intenționează să abordeze această chestiune până în 2011 cu dorința de a publica uh, ulterior un uh, studiu cu privire la nisipuri și, și, și sturi Ați pus o întrebare în legătură cu emisiile uh, de extracție și de rafinare. Trebuie să ne uităm și la ce fac ceilalți parteneri în acest domeniu. În ce privește emisiile legate de conversia terenului, Protecție, uh, Agenția de Protecție ONU estimează că exploatarea șisturilor bituminoase în Canada, deci ar trebui să fie 0,6 CO2e per mg. Uh, e o valoare comparabilă cu uh, emisiile de gaze generate de exploatarea petrolului sau motorină. Probabil că știți că Um, uh, extracția se face în mine specializate în Canada. Deci, în concluzie, uh, am uh, studiat metoda hibridă, nu am ajuns încă la o concluzie. E clar că nisipurile și șisturile bituminoase sunt încă în faza de studiu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Hudson, you... Mulțumesc, domnul Hudson. Doriți să luați cuvântul? If not, then, uh, we have... Dacă nu, Thank you, Mr. Chair. Bas Alcott. Mulțumesc. Mulțumesc pentru explicații și pentru răspunsurile la întrebări. Vreau doar să merg mai departe cu întrebările. Cred că esențială este programarea, calendarul, pentru că cunosc răspunsul doamnei comisar Hedegaard, care a spus că are un angajament politic ca să-și promoveze valorile, dar întrebarea specifică este când anume o vom face. Până acum, Comisia a declarat că vor aștepta să se încheie uh, studiile făcute de uh, Comitetul Comun de Studiu și cred că dacă această dată înseamnă 2011, sfârșitul lui 2011, este prea târziu. Trebuie să ținem cont de faptul că este posibil să fie prea târziu pentru că e vorba și de un semnal pe care noi, Uniunea Europeană, îl transmitem investitorilor. Și dacă se cunosc cifrele legate de investițiile în șisturi bituminoase în anii ce vor urma. E vorba de 379 de milioane, de, de miliarde chiar de euro în șisturi bituminoase și nisipuri bituminoase și dacă Comisia Europeană nu dă acum un semnal vom uh, arăta acestor investitori că pur și simplu pot să continue și dacă stau să stăm să așteptăm până în 2011, ei vor înțelege că amânare înseamnă anulare. Și deci este esențial să spunem că noi dorim o valoare stabilită acum. Ați spus că sunt uh, rapoarte disponibile, nu sunt chiar rapoarte, sunt chiar documente științifice, trebuie să vă spun. Și este foarte important ca să constatăm că aceste valori merg cu toatele în această direcție și arată că nisipurile bituminoase sunt o sursă de poluare mult mai mare decât alte surse de petrol. Și dacă dorim cu adevărat să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, trebuie să dăm acum semnalul că uh, calea investirii în aceste nisipuri este greșită. Criton? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să salut faptul că cei de la comisie par a să fi răzgândit puțin și au înțeles că abordarea hibridă trebuie să fie evaluată. Mai de mult era respinsă din start de statele membre și ne îndreptăm spre obținerea unei valori Și uh, eu vreau să subliniez că, de asemenea, calendarul este important. Dacă ne vom îndrepta spre sfârșitul lui 2011, vom transmite, într-adevăr, un semnal greșit investitorilor. Și s-ar putea să subvenționăm aceste activități și uh, ca aceasta să treacă din Canada în Madagascar, unde ecosistemele sunt foarte, foarte fragile. Și cred că trebuie să analizăm această chestiune foarte serios. Creăm atât o, creăm o siguranță a investiției și de asemenea sub, acordăm subvenții acestor uh, uh activități care de fapt produc emisii de carbon, acestor puțuri de carbon. Doamna Gheorgheva a vorbit despre catastrofele umanitare, foarte multe dintre ele au fost legate de schimbările climatice și nu putem să ne permitem luxul de a mai transmite un mesaj greșit. Trebuie să avem o valoare clară a emisiilor produse de nisipurile bituminoase și să luăm măsuri. Mulțumesc! Well, uh, I think, Owen, if you want to have a... Owen, dacă dorești să răspunzi tu, te rog frumos să o faci. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu faptul că în industrie e nevoie de planificare pe termen lung și că trebuie să fim cât mai preciși, să acționăm cât mai timpuriu în legătură cu viitoarele activități industriale. Și uh, știu că mâine se va vota în această comisie un document referitor la emisiile de CO2 a ale vehiculelor comerciale ușoare, dar cred că trebuie să transmitem un mesaj puternic și o și facem, pentru că va exista o valoare la sfârșitul lui 2011, asta spunem, și că va exista o valoare pentru nisipurile bituminoase și cred că acest lucru este un semnal puternic pentru industrie. Pentru că noi spunem că astăzi nu avem cifre la dispoziție, dar studiem problema și așteptăm studii actualizate ca să putem da un răspuns. Deci, cred că cei din industrie vor ține cont de acest lucru în planificările lor. Nu cred că este cazul să uh, numim acum o cifră, dacă ne luăm angajamentul să avem o cifră clară peste 12 luni. Cred că este suficient și vă mulțumesc. Mulțumesc, astfel dezbaterea acestui subiect se încheie. Următoarea întrebare este adresată de Satu Hasi și de Chris Davis și se referă la emisiile de sulf din combustibilii marini. Eu văd că ei nu sunt în sală, nu știu dacă dorește cineva să se ocupe, bast. Da, am promis că voi face acest lucru, dar cred că întrebările sunt destul de clare și deci îmi voi păstra timpul ca să reacționez la răspunsul comisiei, dar vreau în primul rând să vă prezint scuzele doamnei Hasi și ale domnului Desi, Davis, care nu au putut să fie prezenți aici ca să discute despre această întrebare, dar în presă s-a acordat mare atenție subiectului acesta și anume Comisia Europeană planifică să nu revizuiască standardele referitoare la calitatea aerului în Uniunea Europeană. Și deci principala întrebare este ce anume este adevărat în aceste reportaje din presă și dacă Comisia chiar intenționează să amâne încă o dată revizuirea uh, directivei privind aceste două subiecte. Mulțumesc, îmi voi păstra timpul ca să răspund după aceea. Mulțumesc! Doamna Sola Blanco? Thank you very much, Mr. Chairman, and um, I... Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc uh, deputaților, chiar dacă, care au adresat întrebarea, chiar dacă nu sunt prezenți aici, și doresc să asigur comisia aceasta din partea Comisiei Europene că suntem pe deplin conștienți de importanța standardelor referitoare la uh, calitatea aerului legată de nivelul de particule, de nivelul de ozon și de oxid de azot. Suntem conștienți la Comisie de faptul că poluarea aerului costă, provoacă aproape o jumătate de milion de victime în fiecare an în Europa și de asemenea probleme legate de acidularea solului și a uh, ozonului, a stratului de uh, ozon la nivelul solului și de asemenea eutrofizării. Comisia își va respecta angajamentele, va implementa aceste politici și le va consolida, acolo este cazul, pentru a proteja sănătatea oamenilor și pentru a proteja mediul. Și vom face acest lucru prin acțiuni bine țintite pe diferite fronturi. Revizuirea directivei privind plafoanele naționale a fost într-adevăr amânată față de data inițială care era foarte ambițioasă, 2007, și asta pentru ca pachetul climă și energie să aibă timp să fie adoptate, care uh, vor oferi beneficii foarte importante legate de calitatea aerului. Între timp s-au făcut mari progrese și pentru majoritatea mm, substanțelor poluante se uh, vor atinge obiectivele prevăzute pentru 2010. Pentru dioxidul de sulf, pentru amoniac, rezultatele vor fi chiar mai bune decât obiectivul stabilit și pentru compuse organice volatile suntem de asemenea în uh, marjele stabilite. Asta uh, însă la uh, o categorie am, suntem cu 10% peste obiectivul stabilit. În mai multe state membre s-au atins plafoanele cu o marjă chiar semnificativă Comisia acordă mare importanță următoarei directive. E momentul revizuire și prin comisie nu înțeleg doar pe comisarul Potocnic, ci pe întregul, înțeleg, întregul colegiu de comisari. Este foarte important faptul că în Colegiul Comisarilor se va desfășura în următoarele săptămâni o dezbatere privind revizuirea acestei directive și cel mai bun moment pentru realizarea acesteia. Cred că puteți înțelege că nu vă pot oferi de astăzi un răspuns referitor la calendar, dar acesta se va uh, ști în curând pentru că dezbaterea se va desfășura în săptămânile ce urmează. Acestea fiind spuse, vreau să subliniez faptul că revizuirea următoarei directive, fără nicio umbră de îndoială, se va face, dar știm că nu va avea un rezultat suficient de solid care să fie pe măsura necesităților pe care trebuie să le îndeplinim pentru a răspunde angajamentelor din cel de-al șaselea program de acțiune în domeniul mediului. Și asta pentru că mediul nu poate fi privit izolat. El face parte dintr-o uh, sinergie de acțiuni pe care Comisia le uh, desfășoară și le pune în aplicare. De exemplu, Comisia a întreprins acțiuni în justiție împotriva a 20 de state membre care au uh, zone în care standardele de calitate a aerului privind anumite particule sunt depășite. Este valabil mai ales pentru oxidul, dioxidul de azot. În ceea ce privește acesta, NO2-ul, Comisia susține acțiuni sporite pe teren mai ales acolo unde emisiile sunt mai mari din motive neprevăzute. În același mod, domnule președinte, vor urma acțiuni legate de plafoanele naționale de emisii, în care mai multe state membre, conform informațiilor pe care le avem de ora actuală, uh, își vor uh, rata, probabil, vor depăși pragurile pentru 2010 la nivel național. Până acum, Comisia a ales să se concentreze pe măsuri bine țintite care vor ajuta reducerea emisiilor. De exemplu, recent am uh, putut să primim acordul, un acord foarte important care va reduce uh, emisiile de NO2, SO2 și uh, particule. Comisia domnule președinte, și ajung acum la a doua parte a întrebării, este hotărâtă să adopte anul acesta o propunere care să transpună în legislația europeană acordul atins la Organizația Maritimă Internațională în 2008, care să reducă semnificativ conținutul de sulf din combustibilul marin. De aceea, orice fel de uh, articole din mass media referitoare la acest subiect sunt greșite. Comisia salută noile standarde OMI și uh, prevederile actuale din MARPOL. Și le vom respecta în măsură de 90%, până la 90% în legătură cu NO2. De asemenea, pentru uh, SO2 vor fi reduceri foarte mari și 75% pentru particule. Propunerea Comisiei de a transpune în legislație europeană acordul de la uh, Organizația Maritimă Internațională se va întâmpla uh, la începutul anului viitor și va fi însoțită de un raport referitor la situația actuală a uh, sulfului și directiva privind sulful. Datele vor susține acțiunile statelor membre la OMI și uh, zonele de control a sulf, al sulfului, uh, de exemplu Marea Baltică, Marea Nordului și uh, Marea Mânecii, vor fi uh, controlate. Dar pentru că Uniunea Europeană nu este parte la OMI, Comisia nu poate să acționeze mai mult la ora actuală, poate doar să încurajeze statele membre să respecte pragurile pentru sulf și pentru oxid de azot în Uniunea Europeană. Ne așteptăm apoi să continuăm cu un amendament suplimentar care să includă noi praguri în timp util, adică până în 2013, probabil, când vom revizui complet politicile Uniunii Europene privind aerul. Și astfel, domnule președinte, cred că am răspuns întrebărilor și preocupărilor stimaților deputați. Mulțumesc mult! Mulțumesc, dar fiindcă ei nu sunt aici, nu vă pot spune dacă ar fi fost mulțumiți de răspunsul dumneavoastră, dar poate dorește cineva să adreseze o altă întrebare. I'll just give you some time, Kristen. Uh, <laughs> all right. Um, thank you, Commission, uh, for... Mulțumesc Comisiei pentru acest răspuns și cred că trebuie să fie disipate anumite uh, Uh, neclarități, pentru că a fost această tensiune mediatică și de aceea am pus aceste întrebări, pentru că domnul Potocnic ne-a lăsat să credem că nu se va desfășura o revizuire și de asemenea a arătat că el nici nu este mulțumit de uh, limitele mai stricte pentru sulf în combustibilii marini. marini. Știu că Comisia nu este parte la Organizația Maritimă Internațională, dar dacă dați astfel de semnale statelor membre, le dați de fapt un semnal legat de implementarea limitelor mai stricte. De aceea sper că domnul comisar va explica limpede statelor membre că aceste standarde stricte stabilite la OMI trebuie să fie implementate la nivel național, pentru că dacă nu se va face acest lucru, vom avea o mare problemă. În ceea ce privește revizuirea directivei, mă bucur că se va discuta în Colegiul Comisarilor și ce vreau să subliniez este că, într-adevăr, este crucial să uh, aibă loc această revizuire, pentru că altfel nu vom putea să stabilim plafoanele pentru particule materie 2,5. Și deocamdată nu există legislație pe acest subiect. Și asta de mulți ani. Și în acest sens, revizuirea, mai ales pentru legislație nouă, este esențială și cred că acest lucru trebuie să fie subliniat mai mult. Și, pe deasupra, salut faptul că există, va fi o dezbatere la comisie, ea este susținută de Parlament, vă asigur și sper că la sfârșitul acestui an să vedem o revizuire foarte bună a respectivului pachet. Mulțumesc. Chris Davis, ai reușit să auzi o parte din răspuns? Dorești să iei cuvântul? Da, mulțumesc. Probabil că este o întrebare ce ar trebui să fie adresată direct comisarului și nu unui reprezentant al comisiei, pentru că cred că este greu de răspuns. Atunci când am vorbit prima dată despre directiva privind plafoanele naționale de emisii, au fost foarte clar uh, că există un mare potențial de a salva vieți omenești prin introducerea acestor standarde și de asemenea că vor fi beneficii economice. Și uh, nu numai pentru culturi, ci și în alte domenii. Și mie mi se pare că uh, elanul pentru ameliorările uh, mediului a uh, acum lipsește de la comisie. Înseamnă asta că comisia nu mai are încredere în recomandările consilierilor săi? Că nu o mai interesează aceste uh, beneficii financiare și economice? Și-a pierdut uh, comisia dorința de a pune la punct guvernele recalcitrante care nu doresc implementarea acestor standarde și înăsprirea lor? Uh, nu e vorba până la urmă de beneficiul asupra mediului, e vorba de o politică. Sunt state membre care pur și simplu nu vor să susțină Comisia ca să uh, facă o uh, revizuire mai ambițioasă. Well, yes, of course, you will have the floor again. Thank you, Mr. Chair. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată aș dori să uh, răspund separat la cele două părți ale întrebării. Cred că în legătură cu conținutul de sult din combustibilul marin, trebuie să repet că în ceea ce privește conținutul de sult din combustibil, propunerea de a transpune noua, noile cifre din anexa 6 de la OMI se va face la sfârșitul anului și la începutul anului viitor, deci se va face, cel de-al doilea subiect legat de conținutul de sulf este legat de uh, desemnarea de NICA și SICA suplimentare. Plafoanele suplimentare. Și asta uh, pentru că Comisia nu este parte la OMI, dar susține statele membre în transpunerea legislației și deci aceste standarde se vor transpune până la sfârșitul anului. În ceea ce privește cea de-a doua parte, referitoare la PNE, plafoanele naționale de emisii, nu știu dacă domnul de deputat a, a avut ocazia să asculte răspunsul meu complet. Eu am spus că există o dovadă că Comisia are aceeași poziție referitoare la obiectivele de calitate și anume, constant noi acționăm împotriva statelor membre care depășesc aceste plafoane. Într-adevăr, revizuirea a fost amânată tocmai pentru a permite ca pachetul climă și energie să ofere un potențial de plin de ameliorare. După aceea am actualizat calculele, am ținut cont de noi elemente de nivel tec tehnic, iar comisarul Potocnic va discuta la colegiu cu ceilalți comisari despre cel mai bun moment când să se uh, aibă în vedere aceste modificări. Această directivă privind plafoanele naționale altfel nu își va atinge obiectivul. Deci, plafoanele naționale sunt foarte importante în legătură cu uh, circulația globală a poluării, dar este foarte importantă, la fel de importantă și acțiunea locală. Deci toate aceste lucruri trebuie făcute împreună și de aceea am spus că dorim să acționăm în același timp. Domnul deputat a vorbit despre importanța de a include în viitoarea legislație limite pentru particulele materie. Suntem într totul de acord și așa se va și face. Și atât deocamdată. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că veți transmite mai departe nerăbdarea resimțită la comisia noastră și așteptăm să primim aceste răspunsuri cât mai repede. Cred că am încheiat aici această întrebare. Urmează acum întrebarea numărul 7 referitoare la uh, directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător. Din cei care au semnat-o, cred că Criton este prezent. Vrei să iei cuvântul? Te rog. Mr. Chair, after the... Mulțumesc, domnule președinte. După catastrofa naturală din Mexic, ne-am dat cu toții seama că există foarte multe lacune la nivel uh, global al regulamentelor, dar și la nivel uh, european și în ceea ce privește evaluarea riscurilor, prevenirea riscurilor și în ceea ce privește răspunderea cu privire la aceste calamități, la aceste catastrofe naturale, cum a fost cea din, din Golful Mexic. La început, problema a reprezentat-o petrolul. Mai apoi s-a evit și metanul, care s-a scurs și el și uh, a creat zone moarte pentru organismele marine. Ceea ce ne-a făcut să înțelegem și mai bine că avem uh, estimări limitate ale riscului. Metanul este un gaz și mai există un uh, gaz cu care încercăm să luptăm uh, împotriva schimbărilor climatice. Este vorba de dioxidul de carbon, uh, o tehnologie de captare și stocare a carbonului. Aceasta nu a fost încă testată, ceea ce nu prea contează, fiindcă forarea, forajul petrolier fusese, era o tehnologie care fusese testată, dar nu fusese bine pusă la punct în acest caz. E nevoie să sporim directiva privind răspunderea pentru toate eventualitățile, mai ales în cazul în care această directivă privind răspunderea pentru mediul înconjurător nu acoperă acțiunile care au loc la, adâncim, la adâncime și în cadrul operațiunilor de foraj este nevoie, deci, să întărim această directivă și să stabilim o răspundere foarte clară și strictă pentru extrac- extracție, practicile de extracție, dar și, de, dar și în legătură cu practicile de injecție marină din Uniunea Europeană. Aș dori să aflu care este părerea Comisiei în acest sens și să-mi spună care sunt inițiativele sale cu privire la uh, răspunderea detaliată și strictă pentru practicile de extracție și injecție marină. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul direct comisiei, domnul Garcia Burgos, pentru că văd că niciun dintre semnatarii acestei întrebări nu mai este prezent în sală. Mulțumesc că aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a anunțat deja la plenara din iulie faptul că în urma accidentului din, de la adâncime din Golful Mexic se va lansa o analiză care are ca scop identificarea lacunelor existente în actuala legislație a Uniunii Europene, iar în al doilea rând, pentru a stabili dacă, acțiunea, dacă este nevoie de acțiune legislativă pentru umplerea acestor lacune. Acest proces de evaluare este încă în curs, dar uh, avem deja unele constatări în ceea ce privește directiva cu privire la răspunderea pentru mediul înconjurător. Prima constatare o reprezintă faptul că um, forajul uh, petrolier din larg uh, este acoperit de această directivă privind răspunderea pentru mediul înconjurător și și se încadrează în uh, regimul de răspundere a acestei directive. Această formă de extracție este, un, este o activitate care, unde sunt uh, manipulate substanțe periculoase, iar uh, petrolul în sine este, o, este calificat ca o substanță periculoasă, iar această activitate de manipulare a substanțelor primejoase este uh, Uh, încadrată în lista de la anexa 3 a acestei directive. Analiza noastră indică faptul că, încer- că protejarea habitatului natural de efectele deversărilor de petrol este aplicabilă întregii sfere de aplicare a directivei, ceea ce înseamnă că apele marine, aici se referă la toate apele, de toate apele asupra căruia statului de coastă are jurisdicție. Se referă aici, ne referim aici la apele teritoriale și a, totuși această directivă se poate aplica doar în cazul speciilor ocrotite de legislația europeană, europeană și națională dacă statele membre aleg această opțiune. Daunele aduse speciilor de pești comerciale nu intră în aplicarea acestei directive pentru răspunde, privind răspunderea pentru mediul înconjurător. Aceasta este considerată o daun, daună de caract, cu caracter economic care care nu intră în sfera de aplicare a acestei directive. Apoi, eh, apoi o lacună foarte clară în ceea ce privește această directivă se referă la daunele provocate apei. Aici se, există doar o acoperire Um, parțială în cadrul acestei directive. Daunele aduse apelor uh, se referă doar la apele de coastă și, și nu depășesc o milă nautică, iar um, prejudiciile aduse um, compoziției chimice a apei se bucură de o acoperire mai largă, dar insuficientă. Iar, uh, iarăși, uh, acesta se, se limitează doar la apele teritoriale. Iar uh, da, daunele apei pe la nivel continental se, sunt limitate. Sfera de aplicare a directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător trebuie să fie sporită, ceea ce ar putea să necesită un amendament privind uh, la adus directivei pentru a o aduce, pentru a armoniza cu alte, cu alte legislație europeană în acest domeniu, cum ar fi directiva cadru strategică privind mediul marin. În ceea ce privește al doilea aspect care a fost menționat, e vorba de uh, răspunderea privind proiectele de captare și stocare a carbonului, CSC-urile. Aici, uh, după părerea noastră, nu există nicio lacună în ceea ce privește acoperirea de către directiva pentru, privind răspunderea pentru mediul înconjurător, funcționarea site-urilor de captare și stocare a carbonului, în conformitate cu directiva CSC, reprezintă una din activitățile enumerate la anexa 3 a directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător și singura problemă cu care ne confruntăm aici o reprezintă Probabil uh, faptul că este greu să efectuăm o evaluare adecvată a daunelor, dar cred că această problemă nu este un acțiune exclusiv de acest domeniu. Se referă și la alte daune aduse de alte activități. Aș dori să vă spun că această problemă metod- de, de metodologie nu este una insurmontabilă. Mulțumesc foarte mult pentru un răspuns foarte clar Um, Arsenis, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc comisie pentru răspuns. O să am mai multă grijă pe viitor. Am descoperit că există lacune similare celor care au legătură cu forajul marin. Dar este foarte important ca Comisia să ia măsuri, să dorească revizuirea acestei directive și o să urmărim îndeaproape propunerile comisiei pentru a încerca să umplem aceste lacune, să evităm astfel de catastrofe naturale, astfel de dezastre în apele noastre pe viitor. Vă mulțumesc! Domnul, domnul Eichhout, mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru răspuns și pentru faptul că ne-ați explicat cam care sunt lacunele legislației noastre și avem două, de două natură, una geografică, ne referim la apă, poluarea apei, daunele chimice, iar aici, iar aici nu sunt acoperite toate apele europene de sistemul actual și cealaltă lacună se referă la specii, cum ar fi speciile de pește, uh, speciile comerciale de pește. În momentul în care Comisia va propune analize, va da propuneri concrete pentru, pentru amendarea acestei directive privind răspunderea pentru mediul înconjurător pentru a umple aceste lacune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, o să vă dau din nou cuvântul și dacă aveți un calendar, când vom avea concluziile finale, când vom avea o propunere, aș dori să vă întreb și în egală măsură, sunteți de părere că dați fiind complexitatea uh, acestui sistem de operatori, proprietari și mai departe, directiva este destul de limpede în ceea ce privește uh, cui revine răspunderea sau mai ești aici de lucrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Uh, faptul că nu sunt acoperite speciile comerciale în cadrul acestei directive nu reprezintă în sine o lacună, o lacună a sistemului. Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător uh, are scopul precis de a acoperi daunele asupra mediului înconjurător. Iar aici noi ne referim la un alt fel de pagube, pagube care sunt, uh, în primul rând, de natură economică și care necesită alte tipuri de instrumente. Nu neapărat uh, răspunderea, nu neapărat cele prevăzute de directiva pentru răspunderea cu privire la mediul înconjurător. Mai apoi, în ceea ce privește a doua întrebare. Și anume, dacă se va înainta un proiect cu scopul de amendare, de revizuire a directivei, ei bine, în zilele următoare vom uh, publica un raport privind punerea în aplicare a directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care se va vorbi despre disponibilitatea mecanismelor pentru instrumentele de securitate financiară și acolo se va face referire în egală măsură la această chestiune a amendamentelor de care este nevoie în această directivă pentru a putea să fie acoperite toate pagubele rezultate în urma forajului în larg, dar această propunere ar trebui să facă parte dintr-un pachet mai amplu de propuneri care au ca scop acoperirea deplină a, ex- a practicilor de extracție în larg și această directivă va fi Uh, una, una de directivele care vor fi evaluate, dar mai sunt și alte aspecte de care trebuie să se țină cont și care sunt pertinente aici și unde va fi nevoie să se ia măsuri. Vă mulțumesc. Domnule președinte, în ceea ce privește calendarul, despre câte luni vorbim aici, cam care este perioada de timp? Din păcate nu pot să vă dau un răspuns uh, exact. Acum sunt mai multe DG-uri, mai mulți comisari implicați aici. Noi ne ocupăm din greu de această chestiune, dar din păcate nu pot în acest moment să vă spun ceva precis în legătură cu calendarul, dar în momentul în care dar vă vom trimite propunerile cât mai repede cu putință. Să înțeleg că vă veți mișca destul de repede astfel încât noi să nu mai înaintăm altă întrebare cu privire la acest subiect. Bas, da, dorești să, dorești să mai întreb ceva? Dacă înțeleg eu bine ce spune reprezentantul comisiei, atunci uh, speciile comerciale nu sunt acoperite de răspunderea privind mediul conjurător, fiindcă nu sunt, nu au, sunt specii care au legătură cu mediul conjurător. Mm, e greu să le explici asta pescarilor, fiindcă dacă, dacă, pe, dacă speciile haleutice suferă pagube, atunci uh, unde sunt acoperitele? Dacă nu în cadrul acestei directive privind răspunderea pentru mediul înconjurător și spuneți că nu este vorba o lacună, atunci mă întreb unde sunt acoperite, fiindcă până la urmă pagubele, aceste pagube, aceste daune, trebuie să fie acoperite de companiile care și-au asumat riscul de a fora acolo. Ați putea să ne, spun, să ne spuneți mai limpede cu privire la acest lucru, fiindcă dacă nu, dacă nu este acoperită de această directivă, atunci unde? Unde se le găsește? Mulțumesc! Thank you. Well, uh, at present, uh, this kind of damages... Mulțumesc. Pagubele de mediu sunt acoperite de schemele de răspundere civilă care au fost uh, puse la punct în toate statele membre. Există o acoperire clară pentru pagubele aduse pescarilor, de exemplu, pentru o reducere a activității economice, pentru turism, chiar și pagube aduse proprietății. Însă, încă o dată, directiva privind răspunderea de mediu a fost uh, inițiată în această încercare de a acoperi tot felul de pagube care urmau să apară cu timpul pagubele de mediu nu reprezintă pagube de natură economică și deci pagubele de mediu nu sunt acoperite de aceste scheme de răspundere civilă. Și de aceea am simțit că era momentul să adoptăm acest instrument specific cu privire la pagubele de mediu și răspunderea din acest domeniu. Președintele, mulțumesc. Cred că e momentul să trecem la următoarea întrebare. E un domeniu total diferit, norme sanitare privind subproductele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Chris e unul dintre autorii întrebării. Dorești poate să iei cuvântul? Poate ar fi mai bine să ascultăm întâi răspunsul și după aceea să punem întrebările. Am uh, nume diferite pe lista mea. Reprezentantul comisiei e invitat să se prezinte și să dea răspunsul la această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Alberto Ladomen. Sunt șef de unitate la DigiHealth cu privire la protecția consumatorului și sănătate. Mulțumesc uh, președintelui acestei comisii pentru că acordă comisiei posibilitatea de a vă informa în legătură cu starea de fapt, în legătură cu subprodusele de origine animală. Anul trecut, regulamentul 1069 per 2009 a fost adoptat de către Parlament și de către Consiliu. Acest document legislativ introduce reguli de sănătate mai clare și mai proporționate în uh, funcție de risc pentru subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman. Regulamentul acoperă uh, materia, materii foarte uh, vaste în afara lanțului trofic, folosite ca nutrețuri, ca uh, îngrășăminte, dar și uh, alte produse tehnice de la uh, substanțe folosite pentru a produs, uh, produce uh, detergent și până la alte substanțe folosite pentru a diagnostica tumorile în laborator. Regulamentul conferă Comisiei competențe pentru a pune în aplicare te- uh, detalii tehnice, precum metode de procesare și uh, uh, cerințe de trasabilitate. Având în vedere acest mandat, conferit de legiuitori, Comisia a început o consultare cu părțile implicate împreună cu statele membre și cu uh, statele terțe, care sunt parteneri uh, comerciali uh, foarte importanți pentru Uniunea Europeană. Pentru că, bineînțeles, că consecințele pe plan economic sunt foarte mari. În acest moment, Comisia finalizează măsurile sale provizorii de punere în aplicare a regulamentului cu intenția de a le supune atenției uh, Comitetului Științific de uh, Sănătate uh, Umană și Alimentară care se va întruni săptămâna viitoare. Având în vedere că aceste măsuri sunt cu competențe de control, avem posibilitatea de a le revizui amănunțit ulterior. Însă pot să vă informez în legătură cu uh, măsurile noastre provizorii actuale. În ce privește regulile de implementare, Comisia încearcă să răspundă îngrijorărilor, preocupărilor Parlamentului European în modul următor. Uh, sunt instituite reguli mai simple, integrând aproximativ 30 de măsuri adoptate într-un regulament, uh, regulamente precedente într-un text juridic unic mai coerent controlarea produselor procesate, care pot fi considerate sigure, uh, printr-un control la finalul lanțului uh, trofic pentru, uh, pentru motorină biologică și alte produse procesate. Trebuie făcute controle pentru materialele folosite în uh, domeniul medical, pentru diagnosticare. Sarcina administrativă este redusă prin controlele efectuate în scopul trasabilității și prin controle proporționate efectuate atât în uh, uzinele de compostare cât și de producere de biogaz. Astfel, sarcina administrativă generată de regulamentul de bază urmează să fie redusă. În ce privește controlele anumitor, uh, anumitor uh, produse, ele vor fi uh, proporționate în funcție de risc, pentru că vom avea o mai mare flexibilitate în ce privește atingerea unor obiective, mai ales în ce privește mijloacele de transport folosite pentru anumite activități, inclusiv manipularea unor subproduse de origine animală care sunt puse în aceeași categorie. Regulamentul se asigură că uh, protecția speciilor sălbatice este înlesnită în interesul biodiversității. Și bineînțeles că facem acest lucru fără a reduce nivelul de protecție al cetățenilor europeni. În orice caz, acesta este scopul nostru. În ultimile luni am păstrat contactul cu domnul uh, Horst Schnellhardt raportor pentru regulamentul 1069 din 2009. Am continuat să avem o cooperare foarte bună cu el și dorim să îi mulțumim pe această cale pentru această cooperare fructuoasă. Bineînțeles că suntem uh, gata să primim uh, comentariile comisiei dumneavoastră în legătură cu acțiunile întreprinse de comisie pe acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Schnellhardt în calitate de raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș uh, dori și eu să mulțumesc comisiei și să le transmit același tip de complimente. Am avut o cooperare foarte plăcută și pe acest dosar foarte complex am reușit să obținem un acord în primă lectură. Și aceasta mai ales pentru că cooperarea cu comisia, dar și cu președinția cehă, a fost foarte bună. Înainte de decizia cu privire la prevederile de implementare, am uh, decis să facem propunerea noastră în atenția Comisiei. Comisia și-a uh, ținut uh, promisiunea și aș dori să fac un comentariu general pe acest dosar, cu permisiunea dumneavoastră. Întotdeauna sunt perplex când adoptăm anumite texte legislative care conțin o serie de care, care sunt foarte care au uh, uh, o dimensiune destul de limitată și care duc la prevederi de implementare uh, foarte numeroase. Știu că experții ne pot uh, da răspunsuri motivate, însă eu aș spune că nu reducem birocrația astfel, din contră. Cred că ajungem într-un adevărat hățiș uh, birocratic. Astfel. Și nu e intenția noastră inițială. E clar că trebuie să ne întrebăm de ce e nevoie de uh, reguli atât de detaliate și atât de numeroase. Dar aș dori să mai fac o... Deci aceasta era o observație între paranteze. Deci, iată, avem acest uh, timp la dispoziție pentru a uh, veni cu reacții pe marginea acestui uh, text. Aș dori să vă spun care au fost uh, obiectivele noastre la începutul acestui uh, proces. Știam că e nevoie de un nou regulament pentru că au existat alte regulamente similare în domeniul igienei, de exemplu. Și am uh, constatat că există un, un anumit decalaj între, anumit, între aceste uh, regulamente. Și deci că era momentul să reglementăm și în acest uh, domeniu al normelor sanitare privind subprodusele de origine animală. Colegii noștri din țările nordice doreau ca anumite norme să fie incluse, mai ales în ce privește subprodusele de origine animală. Trebuie, bineînțeles, să introducem și trasabilitatea pentru a proteja consumatorul. E un aspect foarte important pentru acest tip de uh, produse. Deci, cred că obiectivele uh, au fost incluse în regulament. La prima vedere, ele au fost uh, preluate în prevederile de reglementare. Multe dintre doleanțele noastre au fost preluate. De exemplu, în ce privește punctul final, uh, el este foarte clar definit. N-am nimic de adăugat aici. Însă, cred că trebuie să studiem uh, documentul, să-l aprofundăm, însă, pe ansamblu, aș spune că sunt de acord cu propunerile făcute. Apoi, în ce privește anumite subproduse de origine animală, ne-am adresat uh, Agenției Europene privind securitatea alimentară, EFSA, și poate că ar fi momentul să exercităm o presiune asupra acestei agenții pentru ca ea să uh, respecte uh, termenele fixate și aceasta, bineînțeles, în interesul industriei. În ceea ce privește nutrețurile pentru animale, Cred că soluția uh, la care s-a ajuns e bună, însă mă întreb în legătură cu cantitatea, cele 500 de kilograme din prevederi. Mă întreb cine poate să controleze uh, dacă se respectă această cantitate și mă întreb cum s-a ajuns la această uh, cifră. Când vorbim de 500 de kilograme pe săptămână, nu s-a definit când începe săptămâna, de exemplu pentru anumiți factori implicați. Deci, cred că aceste cantități, aceste prevederi sunt uh, destul de vagi și e foarte greu să le verificăm. Deci, cred că ar trebui să le aprofundăm. Iar în ceea ce privește diagnosticarea, cred că condițiile fixate au fost foarte bine uh, redactate, însă, încă o dată, ar trebui să acordăm mai multă atenție punctului final – în ceea ce privește uzinele de biogaz, eu sunt mai dubitativ în acest domeniu. Dacă mi-amintesc uh, bine, am sugerat ca deșeurile de la uzinele de biogaz să poată fi folosite uh, în uh, agricultură. Însă, în orice caz, în prevederile de reglementare, Comisia a ținut cont și a pus în aplicare propunerile noastre și a preluat o serie din sugestiile noastre, le-a și evaluat. Și cred că punctele de vedere uh, ale diverse, diversilor uh, factori implicați sunt uh, pozitive și, într-adevăr, ele uh, confirmă sugestiile noastre. Toată lumea își dorește uh, reducerea birocrației, protecția cetățenilor și o definiție mai clară a punctului uh, finit. Nu știu dacă poziția colegilor mei este total, e radical diferită, însă cred că eu, eu spun că ar trebui să votăm pozitiv. Dorește cineva să ia cuvântul în continuare? Vă rog. Um Mulțumesc. Poate iau doar cuvântul doar ca să reacționez la cele spuse de domnul Schnellhardt. Eu cred că numărul foarte mare de propuneri au fost incluse în propunerea comisiei și cred că la o primă vedere acest lucru nu duce la reducerea birocrației și poate că este așa pentru că documentele până la urmă sunt bune dacă sunt bine implementate și sunt uh, domenii în care ar fi necesară o ajustare a detaliilor. Dar în linii mari sunt de acord cu antevorbitorul meu, documentul este unul bun în general și cred că obiectivul nostru de a proteja populația a fost atins. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, am să vă adresez eu o întrebare. Pentru că un activist pentru drepturile animalelor mi-a adresat o întrebare și nu am știut să-i răspund pe loc. Urșii și lupii din zona nordică și nord zona baltică vor uh, fi incluși în excepția făcută pentru vulturi referitoare la zonele de hrănire, vor putea să fie hrăniți urși și lupii în statele nordice și baltice? Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați posibilitatea să răspund la întrebarea pusă. și mulțumesc mai ales domnului Schnellhardt și doamnei Kallenbach pentru că susțin ce am făcut noi până acum. Vă voi da răspunsuri cât de detaliate pot, dar dacă după aceea permite domnul președinte, sper să aibă și colegul meu posibilitatea să intervină. În legătură cu uh, situația actuală și obiectivele finale, noi vom stabili uh, obiective pentru mâncarea pentru animale, pentru pene procesate și de asemenea pentru uh, produsele chimice, oleochimice. Sectorul oleochimic a uh, depus probele științifice cerute de comisie, conform cărora proceselor folosite de acest sector pot fi considerate nepericuloase. Chiar dacă Uh, se folosesc ca punct de pornire țesuturi infectate cu uh, encefalită spongiformă bovină. Încercarea stabilirii unui uh, termen limită final este dificilă. Comisia a consultat statele membre, s-a creat un grup de lucru și acesta va consulta EFSA. De fapt, a cerut deja sfatul EFSA și EFSA probabil va oferi această consultare la, sfârșitul, la începutul, mă scuzați, lui 2011. În ceea ce privește cantitățile mici, cantitățile pe care le discutăm acum cu părțile implicate și cu statele membre sunt de 50 de kilograme pe săptămână. E mult mai puțin decât 5, cele 500 de kilograme. În ceea ce privește posibilitatea de a hrăni lupii și urși, și nu numai păsările de pradă, da, acest lucru va fi posibil în uh, zonele specializate și nu în afara lor. Și am să-i dau cuvântul colegului meu, Tim Gumbel, acum, pentru că cred că nu am răspuns la una din întrebările domnului Schnellhardt, deci colegul meu vă va uh, sta la dispoziție pentru răspuns. Da, aveți cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește centralele de biogaz și folosirea rezidurilor digestive, putem să confirmăm utilizarea acestora și discutăm la ora actuală despre standardele care pot fi aplicate pentru transformarea acestora în centrale de biogaz. Sigur că există zone în care recent statele membre au creat standarde naționale și dacă evaluarea riscurilor uh, arată că un astfel de proces este sigur, va fi posibil să se folosească aceste reziduri digestive. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de faptul că în anumite cazuri aceste produse sunt comercializate între statele membre și există anumite preocupări cum că evaluarea uh, riscurilor nu este uniformă în toate statele membre în ceea ce privește produse de anumite origini. Însă cred că vom putea găsi o soluție și în acest sens, o soluție care să răspundă intereselor părților implicate. Thank you. I... Mulțumesc. Domnul Schnellhardt are cuvântul. Sunt uh, cam nesigur de ce spun, dar când am discutat despre centralele de biogaz, cred că noi am propus niște reguli foarte clare în cadrul directivei deșeurilor, însă au fost adoptate prevederi exact opuse celor dorite de noi. Și s-a considerat că aceste deșeuri de biogaz vor fi tratate ca deșeuri, pur și simplu. Și la ora respectivă nu s-a rezolvat problema și a fost o decizie luată prin majoritate și dacă asta vrea majoritatea înseamnă că așa e bine. Dar văd că aici există un conflict și nu sunt sigur dacă acesta se rezolvă prin implementarea acestui regulament, pentru că cred că da, dar vă rog să-mi confirmați dacă am înțeles bine. Comisia are cuvântul din nou. Cine dorește să răspundă? Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, problema este rezolvată, însă trebuie să ținem cont de faptul că uh, în legătură cu orice fertilizator, nu numai rezidurile digestive, dacă orice substanță de fertilizare se aplică pe sol, trebuie să fie respectate regulile de fertilizare care nu sunt uh, modificate de acest act ci trebuie respectat articolul din tratat. Deci există reguli care stabilesc ce anume poate fi folosit pentru a trata solul. Nu putem modifica aceste lucruri din proprie inițiativă, dar după cum vedem noi din situația actuală a legislației, legislația uh, nu uh, împiedică utilizarea rezidurilor digestive, după cum am mai spus. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Acesta a și fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Vreau să vă aduc la cunoștință că s-a anulat reuniunea coordonatorilor de astăzi și vom continua mâine la ora 9, când vom avea multe voturi importante și cred că Iolainen va începe foarte punctual mâine reuniunea, deci vă rog să fiți și dumneavoastră punctual. Mulțumesc!